We'll start the meeting and perhaps we will end the meeting. Începem acum. Poate că o să și terminăm mai devreme decât ne-am propus, sperăm. Începem cu aplicarea directivei Consiliului pe 2007 din 2007 din 2000 în ceea ce privește tratamentul legal pentru ocupare adică calitatea ocupării, așa cum numim noi această directivă. Avem și invitați, dar aș începe prin a da cuvântul lui José Luis uh, uh, Quintana de la Serviciul de Cercetare, care ne va da uh, Uh, câteva idei despre acest subiect pe care noi l-am mai discutat în uh, comisiile noastre, ca să vedem care este starea actuală cu această directivă. Domnule Quintana, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Aș dori să plasăm lucrurile în contextul lor uh, Firex, Directoratul General pentru Cercetare, serviciul nostru așadar ajută comisiile parlamentare cu diferitele rapoarte de implementare. Iată un exemplu și aici. În acest context, noi am publicat o evaluare a implementării europene care acoperă cele patru motive de discriminare principală din directivă, religie și credință, vârstă, dizabilitate și orientare sexuală. Acest document a fost transmis, v-a fost transmis dumneavoastră, membrilor comisiei. Aici, uh, la Parlament, a fost produs acest document și mai avem un alt document, de altă factură, un document uh, extern, redactat de doamna Howard, care se concentrează pe religie și credință, deci pe partea de culte, care este, vă spuneam, unul dintre motivele de discriminare pe care le-am menționat. Dar înainte de a vedea prezentarea doamnei Howard, uh, putem să vedem și un mic filmuleț uh, cu titlul introductiv și apoi să avem și o discuție. Evaluation of its implementation. The European Union is founded on values such as respect for human dignity, freedom and democracy, and it shall combat social exclusion and discrimination.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 M-aș referi la această directivă și la partea de religie și credință, dar bineînțeles că acest motiv religios nu poate fi separat de celelalte. Sunt unele lucruri specifice acestui motiv, pe când altele acoperă toate cele patru motive de discriminare din directivă. Înainte de a sublinia anumite domenii mai problematice, Aș începe cu două observații fundamentale. Curtea de Justiție a UE întotdeauna a spus că orice exceptare de la principiul tratamentului egal, ă, din care face parte și directiva, trebuie să fie interpretată în mod foarte strict. Excepțiile nu trebuie să fie luate de la sine, ele trebuie să fie cu mare atenție examinate de către curte. Al doua observație, și aici mă refer iarăși specific la motivul de discriminare pe bază de religie și credință, acesta este un pic diferit de celelalte motive, deoarece, în acest caz, libertatea cultelor, libertatea credinței, sunt de asemenea și drepturi uh, fundamentale, protejate de Carta Drepturilor Fundamentale și de Convenția UE pentru drepturile omului. Convenția este importantă aici pentru că avem și jurisprudență legată de ea, dar nu avem încă jurisprudență de la CEZ. Jurisprudența de la Curtea Europeană a Drepturilor Omului poate să ne facă să înțelegem ce înseamnă aceste credințe religioase, iar directiva spune că atunci când cineva nu invocă aceste motive, Uh, directiva tot uh, acoperă acest aspect al credinței religioase. În sfârșit, Comisia a publicat un raport în 2014 pe marginea acestei directive, precum și pe cea privitoare la uh, egalitatea uh, între rase, care au creat niște probleme și, de fapt, uh, s-au descoperit niște probleme privitoare la toate cele patru motive de discriminare, nu numai la cel uh, um, religios. Conceptele acestea sunt greu de înțeles, sunt greu de aplicat. Mă refer, de fapt, la discriminarea indirectă, care, atunci, care se poate petrece atunci când un angajator uh, um, aplică o uh, um, lege sau o regulă în mod uh, uniform și neutru pentru toți angajații, însă unii angajați din motive religioase nu pot să se plieze de pildă, să spună angajatorul că nimeni nu poate să, să, să uh, poarte nimic uh, pe cap uh, la locul de muncă. Anumite religii uh, solicită uh, să uh, purtarea astfel, unui astfel de însemne, de pildă turbanul pentru șic, uh, chipa pentru evrei sau uh, valul pentru femeile musulmane. Deci iată cum poate să arate o astfel de discriminare indirectă la locul de muncă. Însă trebuie să vedem dacă ea este obiectiv justificată, această discriminare indirectă. Conform directivei, atât norma cât și practica trebuie să aibă un scop legitim, iar mijloacele trebuie să fie uh, adecvate și proporționale. Într-adevăr, Curtea de Justiție a spus că trebuie să se facă un test în trei părți. Mijloacele alese trebuie să corespundă nevoii arătate, mijloacele trebuie să fie adecvate obținerii scopului preconizat și trebuie să fie și necesare pentru asta. Asta a spus întotdeauna Curtea de Justiție. Trebuie să se vadă dacă mijloacele folosite sunt adecvate uh, Uh, pentru a atinge scopurile, dar dacă se pot folosi mijloace mai puțin discriminatorii. Într-o fabrică de ciocolată, bărbații nu pot să poarte barbă. Asta pentru toți bărbații angajați, însă uh, bărbații religioși care trebuie să poarte barbă nu se pot conforma, deci nu pot să aibă un loc de muncă la această fabrică. Iată, trebuie să ne întrebăm cât de justificată este această situație? Care este scopul declarat? Igiena și securitatea la locul de muncă. Însă, a nu permite barba este oare un mijloc uh, necesar și adecvat și proporțional? Nu cumva trebuie găsite alte uh, mijloace mai uh, adecvate, mai nediscriminatorii. Uh, de pildă, acești bărbați să poată să poarte un fel de mască. Uh, care să uh, acopere barba. Iată cum s-ar putea rezolva situația într-un mod mai nediscriminatoriu. Am dat motivul acesta de discriminare pe bază religioasă, dar pot să fie și altele invocate. O altă problemă din directivă se referă la excepțiile de la cerințele ocupaționale generale, articolul 4 din directivă. Aici se spune că pentru o anumită meserie trebuie să ai o anumită vârstă, uh, o anumită um, religie și așa mai departe. Și asta necesar pentru a face meseria respectivă. Trebuie ca această cerință să fie neapărat legală de profilul postului respectiv și nu altfel. De pildă, poți să ceri unui actor să-l joace pe Nelson Mandela la cinema, să fie un actor negru pentru că aici uh, uh, această origine rasială este deosebit de importantă pentru mm, povestea din film. Un alt exemplu. Uh, unii au spus că excepțiile de la articolul 4.2 sunt asemănătoare. Se potrivesc cu cele de la ocupațiile generale. Dar, încă o dată, e vorba aici de natura și activitățile care trebuie să fie desfășurate de contextul în care se desfășoară această meserie, în care apare acest post și, um, iată, de pildă, o școală islamică poate să ceară unui profesor de studii islamice sau care conduce un serviciu religios să fie musulman ca și religie dar nu poate să ceară îngrijitorilor, femeilor de servicii sau așa mai departe să fie religioși, să fie musulmani, pentru că nu cumva n-ar putea să-și facă astfel meseria. Și nici nu se li se poate cere să nu fie gay, pentru că am intrat în altă discriminare. Unii spun că articolul 4.2 nu este necesar, pentru că avem totul deja acoperit la articolul 4.1. Mai este o parte din articolul 4.2 care cere indivizilor să activeze cu loialitate și în interesul firmei respective. Ei bine, acesta este un articol care nu este foarte clar ca și înțeles. Um, e vorba de organizațiile acelea cu o anumită misiune religioasă, dar când se aplică aceste criterii la muncă, în viața privată, în anumite țări uh, s-a întrebat dacă laicitatea sau neutralitatea pot fi invocate, condițiile în care anumite organizații solicită membrilor lor sau anumite locuri de muncă să fie religioși pentru a obține, pentru a îndeplini misiunea aceasta religioasă organizației religious eaters. Atunci când ne gândim la asta, trebuie să vedem atât uh, dreptul, uh, libertatea cultelor pentru persoanele respective, cât și uh, alte nevoi ale angajaților. Pe lângă misiunea angajatorului, trebuie să fie un echilibru aici. Avem cele două excepții, cu discriminarea indirectă și cu ocupații eh, generale, să, trebuie să fie văzute ceea ce sunt, ca ceea ce sunt, adică excepții și să fie interpretate în uh, mod foarte strict. Asta a concluzionat de altfel și Curtea de Justiție. Nu toate țările au făcut astfel. Finlanda, Franța, Portugalia și România nu au interpretat astfel articolul 4.2 în mod atât de strict, iar anumite prevederi de la 4.1 pot fi interpretate ca și cum ar permite aceste excepții pe bază de misiune religioasă uh, Uh, firmei respective. Însă, bineînțeles că sunt multe lucruri care trebuie să fie explicitate de către Curtea de Justiție a Uniunii Europene dacă va fi vreodată solicitată, asta este întrebarea, însă vreau să subliniez aceste lucruri în legătură cu directiva și motivul de discriminare pe bază religioasă. Vă mulțumesc foarte mult! Thank you for those interesting remarks. Uh, I will now give the floor to the rapporteur. Eh, Renate Weber, the floor is Dau cuvântul doamnei raportor, Renate Weber, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Aș dori să încep prin mulțumiri către doamna profesoară Howard pentru această, acest studiu cu privire la implementarea directivei eh, cu privire la discriminarea pe bază religioasă și de credință și eh, cred că e foarte important Uh, să vedem aceasta într-un context mai larg. Mulțumesc însă și serviciului de cercetare pentru că ambii au fost extrem de, de ajutor în redactarea acestui raport pe care îl uh, discutăm astăzi aici. Înainte să spun orice vreau să spun, sunt foarte bucuroasă să fiu raportoare pe acest dosar, pentru că eu vin din domeniul drepturilor omului din punct de vedere profesional, aceasta este experiența mea și am lucrat pe acest subiect de când mă știu. Sunt foarte bucuroasă, deci, că aici, în Parlamentul European, am ocazia să analizez acum acest subiect din altă perspectivă, din perspectiva ocupării. Conform Eurobarometrului 2015, din ce în ce mai mulți europeni par să fie țintele discriminării, dar par să fie și mai bine informați uh, cu privire la drepturile lor um, în cazul discriminării în comparație cu studiul care a fost făcut în 2012, care este deja o dovadă de progres în sine. În anumite state membre, desigur, uh, unele persoane sunt mai bine informate pentru că Tocmai aceste state membre au uh, depășit uh, cadrul oferit de directivă, nu au limitat protejarea împotriva discriminării bazată numai pe religie, credință, disabilități, uh, orientare sexuală și altele, ci au extins aceasta ci și la aspecte care țin de directiva de egalitate rasială. Nu pot decât să sper ca și celelalte state membre să meargă pe viitor pe aceeași linie. Și uh, sper ca acesta să, acesta să fie cazul și pentru alte state membre, pentru ca să avansăm în legislația Uniunii. Cu toate acestea, există în continuare foarte multe provocări și statele membre trebuie să ajungă la un nivel egal în ceea ce privește ocuparea, în ceea ce privește condițiile de angajare și uh, trebuie să ține cont de această directivă. Raportul, așa cum este în momentul de față, fiind un raport din proprie inițiativă, trebuie să urmeze regulile pe care le avem în Parlamentul European în uh, legătură cu rapoartele din proprie inițiativă și de aceea există un număr limitat de cuvinte pe care eu am putut să le folosesc. Ascultând-o pe invitata noastră, am spus că eu am doar șapte pagini, m-am gândit că aici, la studiul acesta, au avut ocazia să scrie 70 de pagini și m-am gândit că nu e corect. Pe de altă parte, sunt convinsă că colegii vor contribui uh, foarte mult prin uh, amendamentele pe care le vor uh, înainta și sunt convinsă că acest raport va deveni mult mai substanțial și va fi completat și în același timp va deveni mult mai uh, larg, mai complex. În ciuda faptului uh, că directiva acoperă patru tipuri de discriminare, de fapt, este, discriminarea este unic, unică și în ceea ce privește manifestarea așa și uh, felul în care este aplicată și depinde foarte mult de situația în care se practică. Atunci când am întocmit acest raport, trebuie să spun că am avut foarte multe reuniuni cu reprezentanți ai diferitelor asociații, cu uh, sindicate, cu companii, cu reprezentanții companiilor și a devenit foarte clar pentru mine că, deși avem aceste patru tipuri de discriminare în uh, directivă, tipul de discriminare care se practică la fața locului, de fapt, e foarte divers. În ceea ce privește orientarea sexuală, de exemplu, sau religia și credința, în ciuda faptului că în anumite state membre uh, avem un număr foarte ridicat de cazuri, acestea par să fie cazuri individuale. Doamna profesor Howard tocmai a vorbit despre discriminarea indirectă, de exemplu. Într-adevăr, aceasta este o situație în care, prin intermediul legislației care pare să fie neutră, se uh, aplică anumite consecințe negative. Însă nu se întâmplă la fel atunci când uh, se practică discriminarea de vârstă, care mi se pare mult mai complexă, mi se pare că poate să ia forma unei abordări sistematice, care este atât de bine întemeiată în sistemele noastre juridice și în culturile noastre, încât nici măcar nu mai este percepută ca atare, ca discriminare. Dar de fapt este atunci când ne uităm la consecințele ei. În urma discuțiilor pe care le-am purtat cu reprezentanții societății civile, se pare că, în practică, discriminarea de vârstă poate să înceapă câteodată cam de la 40 de ani. Și este foarte îngrijorător să fie așa. Dacă în Uniunea Europeană, pe de-o parte, avem tineri care nu au un loc de muncă, sunt șomeri și pe de altă parte avem seniorii, iar senior, statul de senior începe la 40 de ani, atunci avem o problemă foarte gravă în uh, competitivitatea forței noastre de muncă pe piața internațională. Cum se transpune acest lucru în realitate? Oamenii simt că nu sunt încurajați, nu mai sunt uh, stimulați să se, angaj, să se mm, înscrie în uh, traininguri la formări uh, pentru a-și îmbunătăți capacitățile și competențele pe care le au ei. Ceea ce înseamnă că aceste competențe vor deveni și mai învechite în momentul în care piața muncii va încerca să găsească noile competențe, ca să găsească uh, Um, capacități foarte um, bine adaptate la noua lume în care trăim și orizontul se va schimba cu siguranță. Pe de altă parte, accesul la pensionarea anticipată a avut de asemenea consecințe negative, a afectat cam o treime din uh, carierele cu uh, timp de muncă plin. În ceea ce privește dizabilitățile, atunci când dizabilitatea este evidentă, vorbim de o categorie de populație care câteodată este ascunsă, de fapt, de vederea opiniei publice. Din păcate, există state membre care preferă să investească în continuare în diferite tipuri de servicii sociale pentru aceste persoane, în loc să investească în uh, politici uh, sociale inclusive și la, să investească în participarea acestor persoane pe piața muncii și da, la adaptarea pieții muncii pentru ele. De fiecare dată când analizăm cum a fost implementată această directivă de către statele membre, ne ocupăm de fapt Uh, sau constatăm, mai bine zis, o lipsă a datelor de calitate și o lipsă a obligativității statelor membre de a colecta datele, ceea ce e foarte contraproductiv atunci când vrem să combatem discriminarea. Pentru că împiedică o privire de ansamblu asupra situației la fața locului și în același timp împiedică și uh, o evoluție a politicilor și a practicilor în domeniu. Dacă mergem mai departe și dacă ne concentrăm pe ceea ce trebuie făcut pentru a aborda discriminarea în, pe piața muncii, eu cred că la suspiciunea unei uh, discriminări trebuie să se invoce drepturile și trebuie să se invoce universalitatea și inalienabilitatea acestor drepturi. Însă o armonizare între procedurile statelor membre între măsurile lor a susținerii în uh, instanță este în continuare necesară. Mecanismul de plângeri în fața instanțelor judiciare și non-judiciare trebuie să fie îmbunătățit pentru ca să ne asigurăm că victimele au acces de plin la căile de atac. ONG-urile ar trebui să fie mult mai bine asistate din punct de vedere financiar, măcar prin diferite programe care să vină de la Comisia Europeană care să se implice la rândul ei în protejarea victimelor de discriminare. Comisia și statele membre ar trebui să faciliteze această conștientizare de putere prin intermediul uh, lucrătorilor și prin intermediul uh, sindicatelor pentru ca să recunoască, să abordeze și să combată discriminarea la locul de muncă. Aș dori să mă opresc aici, dar uh, m-ar bucura foarte mult să aud ce au de zis colegii pe acest subiect și cu siguranță aștept cu nerăbdare contribuțiile colegilor la acest raport. Mulțumesc, spune președinta. O să dau cuvântul acum raportorilor din umbră, începând cu doamna Krușlovska-Ragevici. Aveți cuvântul, vă rog. Iertați-mă pentru cum am proiectat numele. Mulțumesc, doamnă președinte. Doamnelor și domnilor, în primul rând aș dori să mulțumesc foarte mult doamnei raportor pentru acest raport pe care l-a întocmit. Pentru că acest raport uh, s-a schimbat foarte mult de la ultimul schimb de opinii pe care l-am avut și putem să vedem că foarte multe aspecte pe care le discutasem acum, atunci au fost integrate în raport și vreau să-i mulțumesc doamnei Weber pentru acest lucru. Poate că nu atât raportul, ci directiva pe care se bazează raportul este din ce în ce mai importantă și aceasta pentru că dimensiunea de religie și de credință a devenit din ce în ce mai importantă. Europa a devenit mai diversă. Suntem confruntați și vom mai fi confruntați cu această diversificare datorită crizei imigrației care va mai dura cu siguranță câțiva ani. Și această directivă și alte directive conexe vor deveni și mai importante pentru a rezolva disputele și tensiunile care deja s-au creat între statele membre și care cu siguranță nu vor înceta aici. Iată de ce eu cred că comentariile sau amendamentele pe acest raport Uh, sunt esențiale. Trebuie să subliniem anumite aspecte care sunt extrem de importante în contextul actual. Și pentru același motiv, cred eu, ar trebui să acordăm mai multă atenție diversității diferitelor tipuri de educație formală sau informală și în implementarea directivei antidiscriminare în toate statele membre. Deci trebuie să acordăm atenție acestor puncte avem un val crescând de xenofobie, de tendințe neofașiste și alte viziuni anti-imigrație și ca rezultat al acestor tendințe, cunoașterea regulilor fundamentale și de bază este mai importantă ca niciodată. Ca să revenim acum la remarci mai detaliate, După cum ziceam, uh, dacă ajungem la remarci mai uh, detaliate la capitolul uh, dizabilități și Convenția ONU pentru persoane cu dizabilități, trebuie să revenim asupra acestei definiții. Convenția spune că disabilitatea se creează la contactul cu mediul uh, înconjurător și deci schimbarea mediului o să schimbe și o să afecteze negativ disabilitatea persoanelor. Nu e vorba aici numai de mediul persoanei, ci e vorba de spațiul public în general și dacă ne uităm uh, și luăm acest principiu universal și îl reflectăm în uh, legislația națională, vedem deci că putem totuși să împiedicăm discriminarea în spațiul public. Deci dacă vrem să-i ajutăm pe cei cu disabilități, trebuie să acționăm și noi din partea cealaltă. Acum, în legătură cu discriminarea pe vază de vârstă, la punctul 16. La punctul 16 se face referire la vârstă ca uh, criteriu esențial la discriminarea la locul de muncă. Nu sunt sigură dacă chiar este așa. Poate că dacă ne uităm la cele patru criterii, sigur, dar dacă ne uităm la, la numai aceste patru criterii, mă întreb dacă chiar vârsta e cea mai importantă, cel mai important criteriu. În Polonia sau în alte state membre care cu siguranță au alte uh, aceleași probleme, 90% din uh, no, 90% din persoanele Uh, cu dizabilități uh, și nu sunt uh, nu sunt angajate, sunt, nu sunt angajate din cauza dizabilităților. Apoi, digitalizarea este de asemenea o mare problemă pentru persoanele cu dizabilități, pentru că necesită o schimbare de cultură uh, trebuie să putem schimba condițiile la locul de muncă pentru ca ei să poată să participe la piața muncii digitalizată, ceea ce e destul de dificil. Trebuie să se includă așadar mai multe nevoi de formare și de perfecționare a lucrătorilor. Nu trebuie să ne um, referim la digitalizare ca la amenințarea digitalizării, threat, ci trebuie să o vedem ca pe o șansă și nu trebuie să se folosească digitalizarea ca uh, o scuză pentru a uh, da la o parte pe unii oameni de pe piața muncii. Eu cred că tocmai ar trebui să fie folosită ca o șansă, deși foarte mulți angajatori o folosesc ca pe un pretext pentru a exclude, de exemplu, pe cei mai în vârstă, fie direct, fie indirect, pentru că nu le permit uh, să fie formați în domeniul IT sau uh, prin pur și simplu punerea unor criterii la care nu pot să corespundă. La punctul 19 s-au făcut referiri la reformarea tuturor lucrătorilor în contextul uh, competențelor digitale din nou. Și aici aș dori să repet din nou că ideea nu este să se reconvertească, să, să se recalifice toți lucrătorii, ci să acumuleze alte competențe care să poată să le permită să facă față pasului de schimbări de pe piața muncii și schimbărilor de cerințe față de ei. Nu trebuie să se adapteze, de exemplu, schimbându-și locul de muncă sau uh, făcând alte tipuri de activitate decât înainte, ci printr-o adaptare. În ceea ce privește orientarea sexuală, eu cred că aici Există destul de multe rapoarte la nivel național făcute de organizații LGBTI Punctul 24, de exemplu, cere statelor membre să adopte definiții clare ale familiei în cazul familiilor LGBT. Nu sunt foarte sigură că am înțeles la ce vă referiți aici. Cred că trebuie clarificată mai întâi această prevedere, să fie mai clară și așa poate e ușor pentru noi să decidem dacă suntem de acord cu ea sau nu cu această prevedere. La punctul 28 acum, recomandări. Sunt multe recomandări foarte bune, sănătoase, dar se spune și că victimele ar trebui să aibă facilități fiscale. Eu zic că aici se merge un pic prea departe. Dacă cerem așa ceva, ar trebui să retragem acest punct. Eu o să înaintez un amendament pentru a retrage acest punct cu privire la facilitățile fiscale. Apoi, Justificarea. S-a făcut uh, comentarii, s-a spus că există puține plângeri uh, din cauza discriminării pentru că lucrătorii nu-și cunosc drepturile, n-au conștiința drepturilor lor și docii nu înaintează aceste plângeri. Eu cred că mai există însă și o cauză suplimentară. Cred că oamenii care se simt discriminați nu au o problemă să se plângă dacă consideră că plângerea lor va fi tratată în serios, va fi luată în serios și tratată cum trebuie. Deci eu zic că aici mai sunt multe de făcut. Dacă legislația este una care merge mână-mână cu uh, aceste persoane sau dacă merge împotriva lor și ei nu înaintează aceste plângeri pentru că le frică să-și piardă locul de muncă. Eu voi înainta un amendament pe această temă. Mulțumesc. Mulțumesc. Acum o să dau cuvântul uh, doamnei Blinkeviciute, tot raportor din umbră. Vă rog. Ačiū pirmininkė. Na, pirmiausia, aš tai dėkuoju pranešėjai Renatai. Mulțumesc. În primul rând, aș dori să-i mulțumesc uh, doamnei raportor Renate Weber pentru că consider că este un raport bine elaborat și cred că dacă vom, vom lucra în echipă, vom putea să îl îmbunătățim, să îl completăm Acum, vis-a-vis -vis de studiul uh, prezentat de domnul profesor în ceea ce privește nediscriminarea din motive religioase, aș dori să vă trag atenția asupra unui număr de aspecte care cred că se impun să fie subliniate în raport. În primul rând, uh, în ceea ce privește vârsta. Aici doresc să subliniez faptul că Europa îmbătrânește, oamenii trăiesc mai mult și inevitabil a crescut și vârsta de pensionare. Acum, dacă ne uităm la situația din diferitele state membre, constatăm că nu toți au șansa să rămână pe piața muncii sau să revină pe piața muncii. Această discriminare se resimte destul de mult atunci când uh, din uh, motive diferite oamenilor se comunică că trebuie să facă loc celor tineri. Trebuie să evidențiem acest lucru în raport, uh, arătând că directiva nu permite așa ceva. Sigur, nu aș dori ca generațiile să fie puse față în față una împotriva celelalte, pentru că diferitele generații trebuie să se găsească împreună pe piața muncii, să fie uh, integrate și să nu fie discriminate una împotriva celeilalte. Uh, apoi alte tipuri de discriminare. În cursul uh, dimineții am dezbătut convenția cu privire la convenția ONU cu privire la drepturile persoanelor cu dizabilități și implementarea acesteia. Cred că Persoanele cu dizabilități reprezintă un grup de populație în Uniunea Europeană care se confruntă deseori cu discriminare pe piața muncii. În primul rând, datorită faptului că locurile de muncă deseori nu sunt adaptate acestor persoane. Parlamentul European nu a fost în măsură să adopte legislație obligatorie în acest sens deși, sigur, acest lucru ar presupune anumite investiții în vederea adaptării acestor locuri de muncă și crearea condițiilor necesare pentru persoanele cu handicap. Eu cred că persoanele cu disabilități nu sunt suficient de motivate să intre pe piața muncii, iar uh, învățământul profesional de asemenea um, are deficiențe. Aici încercăm să colaborăm împreună cu angajatorii și cu comunitatea persoanelor cu dizabilități. De asemenea, trebuie să solicităm comisiei prin acest raport să efectueze revizuirea la mijlocul perioadei a strategiei 2010-2020. Apoi, în ceea ce privește colectarea datelor, Doamna raportor s-a referit acest, la acest lucru și se specifică și în raport. Nu înțeleg de ce directiva nu oferă prevederile necesare ceea ce privește colectarea datelor vis-a-vis -vis de toate cele patru motive de discriminare. Sigur că această sarcină revine statelor membre, dar de asemenea trebuie să solicităm comisiei să vină cu propuneri concrete vis-a-vis -vis de îmbunătățirea colectării datelor în statele membre. Apoi m-am mai gândit că s-ar impune includerea în raport și a hărțuirii la locul de muncă, care ar putea să se bazeze pe diferite motive, orientare sexuală, vârstă, credință, cred că trebuie să elaborăm și acest aspect și de asemenea trebuie să ne concentrăm asupra susținerii victimelor hărțuirii și a discriminării la locul de muncă. Cred că oamenii adeseori se tem atunci când sunt discriminați datorită vârstei sau a credinței uh, sau a orientării sexuale. Se tem așadar să depună plângere pentru că se tem că își vor pierde locul de muncă. Și în acest sens trebuie să ne concentrăm asupra conștientizării oamenilor și a prezentării de bune practici, pentru că experiența din cele 28 de state este diferită. Avem multe de făcut în acest sens, astfel încât oamenii să nu se mai teamă să vorbească despre lucruri precum discriminarea din motive din motivele prevăzute de directivă și sigur că sunt de acord că avem nevoie de cooperare atât uh, între instituțiile europene, între partenerii sociali, precum și între raportori și raportorii din umbră pentru a realiza un document bun în final. Mulțumesc! Urmează tot ca raportor din umbră doamna Helga Stevens. Thank you, Chair. And... Mulțumesc, domnule, doamnă președinte. Bună ziua, dragi colegi. Aș dori să salut raportul doamnei Weber. Apreciez, am apreciat și dezbaterea în această dimineață în ceea ce privește uh, prezența dumnea ei la dezbaterea raportului cu privire la CRPD. De asemenea, în ceea ce privește menționarea directivei CRPD în raport și a concluziilor, mi-aș dori ca pe lângă menționare să existe și prevederi mai concrete în ceea ce privește diferitele forme de uh, discriminare, cum sunt prevăzute în directiva CRPD trebuie să combatem orice forme de discriminare. Mă îngrijorează în special discriminarea multiplă, unde lipsește claritatea juridică. Și ca o urmare directă a unor reguli fragmentate în statele membre, lucru care încă nu s-a menționat în raport. Se pare că experiența în ceea ce privește discriminarea și hărțuirea a sporit, dar raportările constituie în continuare o problemă. Însă pentru a maximiza implementarea practică a directivei este imperativ să uh, lucrăm și la conștientizarea directivei existente, să punem în aplicare uh, regulile existente. Asta trebuie să fie o prioritate. De exemplu, prin bunătățirea mecanismelor naționale uh, prin care se pot uh, face plângeri și consolidarea organismelor naționale care se implică pentru egalitate. De, asemenea, vă stau la dispoziție pentru um, o bună colaborare pe marginea acestui raport pentru a îmbunătăți în spiritul Convenției. Discriminarea trebuie să fie combătută în toate domeniile vieții. Thank you, Ms. Stevens. Uh, Madam Stevens, are... Mulțumesc, doamnă Stevens. i da cuvântul Roniei Caric, dar nu este aici. Voi trece atunci la următoarea raportoare din umbră, Tatiana Stanoca din Grecia. Da, mulțumesc. Că... Uh, Doamnă președinte, aș dori să-i mulțumesc Renatei pentru acest document excelent. Și de asemenea și autorilor studiului, care, desigur, este foarte util. Și Renate deja a implementat unele dintre recomandări și constatări. Raportul este foarte bine structurat. Există două puncte introductive cu care sunt de acord 100%, în special ce, solicitarea de a depăși blocajul din Consiliu în ceea ce privește directiva cu privire la discriminarea orizontală, trebuie să facem acest lucru de fiecare dată când avem posibilitatea să o facem pentru a putea face progrese cu această directivă. De asemenea, la punctul 1 se spune că în pofida faptului că aproape toate statele membre au inclus prevederi în legislația lor, nu au făcut-o în mod sistematic și nu în toate domeniile legislative, de aceea trebuie continuată implementarea. În ceea ce privește cele patru posibile motive de discriminare acoperite de această directivă, am vorbit destul de mult despre religie și credință. Am avut și aceste studii. Nu mai am multe de adăugat aici, doar că la punctul 5 uh, acesta trebuie reformulat pentru a vorbi și despre constatările Curții Europene pentru Drepturile Omului în această privință. pentru a face o delimitare de uh, alte decizii viitoare. În ceea ce privește dizabilitățile, doamna Stevens a spus-o și la fel și Renate, și aproape toată lumea s-a referit în această dimineață la acest lucru atunci când s-a discutat uh, raportul doamnei Stevens în ceea ce privește implementarea documentelor ONU cu privire la persoanele cu dizabilități. Aici poate va trebui să vedem cum anume recomandările din cele două rapoarte coincid pentru a evita contradicții. Poate chiar e mai bine să repetăm recomandări incluse într-un raport uh, și în celălalt. Acum, în ceea ce privește vârsta, se impun completări aici, pentru că am uitat de șomajul în rândul tinerilor um, există, dar uh, trebuie echilibrată situația între șomajul în rândul tinerilor și șomajul în rândul vârstnicilor. De asemenea, în, raportul Cucan cu privire la îmbătrânirea activă, S-au formulat o serie întreagă de recomandări bune, dintre care una se referea la ridicarea în discuție acestei probleme cam la același nivel ca și atunci când vorbim de șomajul în rândul tinerilor. Vorbim des de șomajul în rândul tinerilor în UE, dar această problemă a persoanelor care se confruntă cu șomajul uh, cu 10 ani înainte de vârsta de pensionare este de asemenea foarte importantă. Trebuie să-și găsească locul cuvenit în acest raport. În ceea ce privește orientarea sexuală, da, sunt de acord că acest punct 24 ar trebui definit uh, oarecum altfel. Vorbim de membri de familie a persoanelor LGBTI, dar în țara mea uh, familia este altfel definită. Aici va trebui să solicităm mai întâi eliminarea discriminării în legislația actuală înainte de a îmbunătăți legislația de acum încolo. Noi vom face o propunere corespunzătoare. Cred că nu doar în Letonia e situația asta. Sunt prevederi similare și în Lituania și, și în alte state membre. Acum, în ceea ce privește aspectele orizontale și recomandările. calitatea datelor. Mulți colegi uh, au spus că lipsesc datele. În primul rând nu știu de ce, Renate, dar face această afirmație că agențiile, Agenția pentru Drepturi Fundamentale mm, poate promova colectarea acestor date. De aceea cred că putem include acest lucru ca recomandare în raport și nu doar la nivelul uh, explicațiilor. Dar pe lângă Agenția pentru Drepturile Fundamentale mai avem și Eurostat. Și eu am fost autoarea unui raport cu privire la module ad hoc colectate de organisme de statistică în statele membre. Și atunci majoritatea grupurilor politice au refuzat propunerea mea de a include și aceste posibile motive de discriminare, precum religie, credință, orientare sexuală, rasă și origine națională. Asta Asta a fost propunerea noastră. Și atunci când am analizat modul în care funcționează diferitele agenții din state, din statele membre, am constatat că majoritatea tratează aceste uh, elemente ca elemente voluntare în chestionarele lor. Ar fi util să avem aceleași chestionare în toate statele membre, pentru că atunci am putea colecta datele. Este o misiune pentru viitor, aceea de a avea date cât mai solide în ceea ce privește discriminarea pe diferite motive. Mulțumesc! Am să dau cuvântul Laurei Agea. Grazie, președinte. Mulțumesc, doamnă președinte, și în primul rând aș dori să mulțumesc uh, doamnei Weber, deoarece am putut să vedem că dânsa a încercat cât mai puțin posibil să se axeze pe lacuna cea mai mare a acestei directive. Se vorbește sau se vorbea mult despre discriminare uh, și e bine așa. Însă domeniul de aplicare uh, de care vorbim este totuși ocuparea. Iar directiva deseori uh, se mărginea la a denunța diferitele discriminări posibile, fără însă să vorbească specific cum acestea acționează în domeniul ocupării și astfel uh, cred că acum cu noul document avem un pas înainte semnificativ și voința de a pune accentul, bineînțeles, pe această tematică a ocupării forței de muncă. Mai există încă restricții în acest sens și contribuția noastră și mă refer restricții sau limite ale acestui raport. Noi vom încerca să avem o contribuție pozitivă, constructivă. Aș menționa două aspecte care pot fi în continuare aprofundate. În primul rând, schemele de asigurări pentru, la locul de muncă pentru a eh, nu fi discriminați cei cu dizabilități, pentru că cred că este aici eh, o mare problemă și o problemă de incertitudine juridică. Și o altă problematică pe care o recunosc și eu și asupra care aș dori să ne oprim mai mult ar fi aceea de a adopta, adapta locurile de muncă, posturile de muncă pentru persoanele cu dizabilități uh, și anumite obiective de protecție a lucrătorilor. De dimineață am discutat un lucru foarte interesant în legătură cu uh, Uh, aceste persoane cu dezabilități în legătură cu contextul în care ele sunt uh, văzute. Nu e vorba numai de discriminări care trebuie să fie recunoscute, ci trebuie să se dea o adevărată viziune și să se facă propuneri foarte concrete posibile pentru a îmbunătăți situația. De asemenea, aș mai uh, face o mică, foarte mică critică aici pentru că merită anumite aspecte să fie în continuare aprofundate și amendamentele mele vor demonstra această grijă pe care o am. Mă refer la regimurile de asigurări sociale, care ar putea fi acele scheme de protecție socială durabile în acest sens. Ce fel de plăți pot să ofere statele membre pentru a uh, menține locul de muncă uh, sau pentru a permite accesul la un anumit loc de muncă. Care ar fi, sunt legile naționale care stabilesc vârsta uh, pensionării, etc. Pentru că aici vorbim despre niște carențe majore pe care directiva va trebui să le sau trebuia să le înfrunte și pe care le-a lăsat deoparte și cred că tocmai pe asta trebuie să ne concentrăm în munca noastră. Există, bineînțeles, foarte multe tipuri de discriminare și sunt de acord cu ce a spus colega mea în legătură cu uh, tot felul de discriminări și hărțuirea locul de muncă. Dar uh, nu trebuie doar să le denunțăm, trebuie să avem propuneri concrete și o viziune cât se poate de concretă pentru a le înfrunta. Deseori uh, nu se solicită anumite drepturi pentru că nu se știe sigur care sunt drepturile și care sunt mijloacele de acțiune în primul schimb de vederi pe care l-am avut cu Renate, am spus ceva pe care aș mai, ceva ce aș mai spune și acum și sper că această observație va fi integrată. Noi ne găsim într-o situație de mare urgență, mă refer la situația cu migranții. Vorbim despre integrarea migranților pe piața muncii. Cum să facem să nu existe discriminări în acest exercițiu? cum să garantăm și să ne asigurăm că această intrare pe piață să poată să aibă loc fără discriminări și să nu creeze încă și mai multe diviziuni între aceste două lumi care oricum încearcă cumva să se integreze una cu cealaltă. Mulțumesc oricum tuturora și mă bucur că avem acest exercițiu de reflexie pentru că directiva are prea multe lacune și mă bucur că acest raport încearcă să acopere cât mai mult aceste lacune și aceste vulnerabilități pe care le-a și le are directiva. Doamna Bizotto. Ludovic Martin. Domnule Martin, aveți cuvântul. Da, discriminarea la locul de muncă pe motive religioase, vârstă, handicap, etc. Un mare și vast șantier, mi-am ascultat aici pe doamna expert Howard, am ascultat pe doamna Weber și pe alți raportori din umbră, uh, și ne tot gândim uh, cine să poarte barba, cine să poarte chipa, cine să poarte valul, cine să poarte turbanul. Și mi se pare că ni se uh, dorim să îi împăcăm pe toți și mi se pare că soluția aleasă nu este cea optimă. Am apucat-o pe calea greșită, din păcate, uh, din potrivă. Ar trebui să mergem pe Cartea Laicității. Statele trebuie să fie lai, laice și într-un stat trebuie să fie cunoscută numai comunitatea națională laică, națională, iar religia să facă parte strict din domeniul vieții private și să nu se impună în niciun fel în mod ostentatoriu, în mod evident, celorlalți cetățeni din comunitate. Fiecare știe că libertatea celorlalți uh, unora începe, mai bine zis, se termină acolo, începe libertatea celorlalți. Uh, eu cred că dacă ne-am gândit astfel, ă, am putea să avem o viață mult mai ușoară, să nu mai fie niciun fel de semne ostentatorii, nici chipa, nici turban, nicăieri la locul de muncă pentru nimeni. Cât privește acum orientarea sexuală, este clar că orientarea sexuală, bineînțeles, face parte din viața sau din forul privat și ea nu trebuie să fie demonstrată, exhibată în domeniul public. Eu nu am văzut niciodată uh, camioane uh, pavazate pline de heterosexuali, uh, goi pușcă și care mimează actul sexual. Uh, mie mi se pare că astea țin de domeniul dormitorului strict. Gândiți-vă la ce a spus poetul. Nu mi-aș fi închipuit că această doamnă cu păr alb a devenit mamă. Religia, ca și sexul, sunt lucruri absolut și strict private. Cât privește vârsta, îmi pare rău că trebuie să vă spun, însă există angajatori și asta trebuie recunoscut și nu puteți să înfruntați această realitate. Există angajatori și, în general, angajatorii uh, vor prefera întotdeauna, mai ales în meseriile mai fizice, un tânăr mai performant, mai în forță, mai viguros și mai ieftin și nu va dori pe cineva uh, mai uh, slăbuț și mai uh, scump. Este o evidență, nu știu cum să ieșim din această contradicție. În sfârșit, doamna Bizotto îmi spune, de asemenea, cât privește handicapații, să mai insist pe un aspect și anume să nu existe niciun fel de discriminare față de persoane handicapate care doresc să fie tratate așa cum trebuie pe piața muncii, la locul de muncă, Există obstacole fizice, fizice, mă scuzați, dar și juridice, dar există și discriminare indirectă, nu există formare, training pentru aceste persoane și nici uh, un sprijin pe aceste persoane pentru a intra pe piața muncii, lucruri care au fost spuse, răspuse și trebuie să se facă ceva pentru ca handicapații să devină cât mai uh, autonomi, să se împlinească în viață. Toată lumea a spus asta și de dimineață suntem de acord. De acord. În sfârșit, este clar că noi vom uh, propăși acest principiu general la muncă egală, salariu egal, fără niciun fel de discriminări, în măsura în care oamenii știu să respecte libertatea celorlalți și îi lasă și lasă ca uh, tot ce ține de intimitate să se petreacă în spațiul și în viața private. Vă mulțumesc foarte mult. Doamna Lope Fontanie a cerut cuvântul. În primul rând, doamnă, mulțumesc, doamna președinte, în primul rând, așa cum spuneau colegii aici, aș dori să mulțumesc doamnei raportor, doamnei Weber, pentru uh, munca de înaltă ținută pe care a desfășurat-o Ehm, șapte pagini, dar foarte dense, care conțin uh, foarte multe lucruri absolut ehm, fundamentale. Societatea, în general, uh, uh, vede discriminarea într-un mod care, în general, este acoperit de, de directivă și, bineînțeles, că principiile sale încearcă să se răsfrângă în toate domeniile vieții. Însă, așa cum a spus și domnul raportor, în ultimii ani, uh, am asistat la o recrudescență a mișcărilor xenofobe, extremiste, care s-au acutizat uh, și cu apariția fenomenului migrator. Trebuie să rămânem uh, fideli principiilor noastre cu mai multe campanii de sensibilizare pentru a nu radicaliza uh, anumite pături în societatea noastră. M-aș concentra pe două aspecte, dacă îmi permiteți. m-aș concentra pe două uh, grupuri care sunt uh, menționate specific în raport. Uh, să vorbim despre romi, o minoritate etnică care este foarte prezentă în Uniunea Europeană, în Spania, de pildă, însă este foarte clar că ei sunt mai mult decât excluși de pe piața muncii în proporție de 70-80% în Spania, cel puțin asta înseamnă că trebuie să avem o viziune pe termen uh, lung pentru a-i ajuta, pentru a ajuta și uh, ONG-urile, asociațiile romilor, care cunosc foarte bine realitatea de pe teren și care pot să ajute cel mai bine pe membrii acestei comunități. Apoi, persoanele cu handicap, cu dizabilități. M-aș referi la femeile cu uh, dizabilități pentru că acest grup specific uh, are, sau face obiectul uh, unei duble, dacă nu triple discriminări. Dacă pe deasupra mai sunt și femei migrante sau din uh, uh, alte uh, origini etnice, avem discriminare 100%. Și atunci sprijinirea lor pentru a intra pe piața muncii este un prim pas major. Trebuie, deci, să sprijinim uh, intrarea pe piața muncii a persoanelor cu handicap, dar uh, să avem și uh, grijă cu disparitățile între genuri. De aici nevoia de uh, Uh, campanii de sensibilizare, o mai bună colectare a datelor statistice pentru a analiza mai bine modul în care această directivă este pusă în aplicare și eventualele posibilități de îmbunătățire. Vă mulțumesc, domnul Șulță. Doamnă președinte, estimată doamnă raportor, după aceste discursuri foarte lungi, aș vrea să vă transmit doar câteva puncte scurte din partea mea. Aș vrea, în primul rând, să mulțumesc raportoarei și să o felicit pentru acest raport, pentru că este foarte echilibrat, după părerea mea. Conține foarte multe aspecte importante pe care le luminează. Ceea ce ar trebui să se sublinieze mai mult e tema digitalizării și anume să se dea o șansă și persoanelor mai în vârstă. E vorba de punctul 18 cu titlul uh, handicap, nu mai știu dacă o găsesc aici, dar în traducerea germană mie, mi se pare prea negativ formulat titlul. Și poate ar trebui să mai reformulăm puțin uh, lucrurile pentru ca uh, relația dintre om și robot să poate să fie văzută și ca o șansă, adică roboți sau lumea robotizată ca o șansă pentru oamenii mai în vârstă ca să rămână mai mult timp pe piața muncii, să participe mai mult timp. Al treilea punct pe care vreau să-l menționez tot eu este cel cu privire la datele care trebuie acumulate în cadrul directivei, datele care trebuie adunate. În ceea ce privește selectarea datelor care sunt foarte sensibile, foarte delicate, trebuie să găsim un echilibru și deci uh, trebuie să vedem cum se poate realiza acest echilibru. Și ultimul punct pe care vreau să-l menționez a fost de asemenea menționat de dumneavoastră în um, exemplele de schimburi între cele mai bune practici de luptă împotriva discriminării la nivel european, ceea ce mi se pare foarte bună ca idee. Vă mulțumesc! Thank you all for your interventions. Uh, Mulțumesc pentru intervenții. Nu știu dacă Comisia are ceva de spus, de adăugat după acest, uh, această rundă de intervenții. Aveți cuvântul. Mulțumesc, mulțumesc doamnă președinte și mulțumim și noi doamnei raportor pentru proiectul de, de raport, care ni se pare foarte interesant, pe o tematică deosebit de importantă pentru noi și în care ne investim foarte mult. Știți bine că noi urmărim cu multă atenție încălcările și plângerile relative la această directivă, dar ne interesează și tot ce înseamnă sensibilizare, uh, colectare de date, etc. Deci sunt tot atâtea domenii care ne interesează, dorim și noi să participăm la acest efort așa cum uh, participă și ceilalți. Am luat notă de problematicile și întrebările legate de religie și cu siguranță știți că așteptăm uh, clarificări din partea curții în cazuri, cauze pendinte, care cu siguranță ne vor ajuta ca și jurisprudența ca să putem să progresăm și în acest domeniu. De asemenea, vreau să vă spun, să vă reamintesc, cu siguranță știți, ca în ceea ce privește progresele mm, privitoare la handicap, uh, avem și uh, legea sau legislația privitoare la accesibilitate, iarăși o tematică de actualitate. Mă opresc aici deocamdată. Vă mulțumesc. Thank you. Mulțumesc. Doamna raportor, vă mulțumesc foarte mult. Să știți că mă simt foarte norocoasă pentru că lucrăm împreună pe un raport, lucrăm cu colegii, cu raportori din umbră, cu oameni care au un mod de gândire foarte asemănător pe această temă și care chiar își doresc ca discriminarea să nu fie acceptată, să fie combătută în statele membre, în Europeană. Din acest punct de vedere, uh, mă simt uh, foarte norocoasă să lucrez uh, în compania uh, acestor colegi, acestor raportori din umbră. Câteva observații din partea mea în acest moment, pentru că, bineînțeles, vom reveni mai târziu la aceste lucruri. În primul rând, să vedem că recomandările din acest raport și probabil și amendamentele nu sunt altceva decât uh, recomandări până la urmă, de pildă accesul, posibilul acces la uh, la căi de atac uh, în acest sens uh, nimic din, ace- din acest domeniu al căilor de atac nu va deveni obligatoriu prin acest raport. Sunt simple recomandări. Statele membre au mingea în terenul lor. Anumiți colegi au menționat uh, un alt aspect. S-au referit la uh, membrii familiilor LGBT. Într-adevăr, să știți că noi am preluat asta de la Agenția pentru Drepturile Fundamentale. Până la urmă, statele membre trebuie să vadă ce se întâmplă, mai având în vedere că uh, anumite uh, state, în Constituțiile lor, au consacrat principiul familiei uh, clasice, să zicem așa. Bineînțeles că dacă asta se întâmplă, sunt consecințe dacă, mă refer pentru familiile LGBT, dacă cineva din acest gen de familie are un accident, se bolnăvește, trebuie să se știe ce membru al familiei poate fi solicitat în acest caz pentru a ajuta. În sfârșit, colectarea datelor și cu asta mă opresc. Ă, da, avem agenții specializate la nivelul UE și dorim ca ele asta să facă, să adune datele, să le colecteze și o vor face, însă este important ca și fiecare stat membru la nivelul său să colecteze astfel de date ca să vadă și ele cum s-a evoluat uh, Uh, cum s-a progresat uh, în această luptă împotriva discriminărilor și pentru a putea ajuta uh, acțiunile de educație, de sensibilizare și așa mai departe. Vă mulțumesc foarte mult și aștept cu nerăbdare să cooperez în continuare cu colegii. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Termenul pentru depunerea amendamentelor este 3 martie la ora 12, iar analizarea amendamentelor 22-23 martie, adoptare în Comisia pentru Ocupare pe 18-19 aprilie. Acum trecem la agenda cu privire la piața, strategia pentru a piața unică. E vorba de prima analiza acestui proiect de raport, raport din proprie inițiativă cu privire la piața unică și strategia pentru piața unică și dau cuvântul Iuriche Trebesius. Da, mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Piața unică, dacă este bine aplicată, oferă șanse foarte mari pentru întreprinderile europene, pentru persoane, servicii uh, și uh, capital și deci automat pentru crearea locurilor noi de muncă. Prin acest aviz am încercat să mă concentrez pe un prim pas care sunt relevante și importante pentru Comisia pentru Ocupare. În ultima vreme am investit foarte mult timp pentru a lucra la acest domeniu, mai ales în ceea ce privește noile reguli pentru piața digitale. În calitate de autor al acestui aviz am încercat să, mă, să analizez domeniile în care Uniunea Europeană deja aduce o adevărată plus valoare în ceea ce privește creșterea în statele membre și în ceea ce privește crearea de locuri de muncă. Din păcate, sunt limitată în numărul de cuvinte și de aceea am fost foarte limitată și în ceea ce puteam să exprim. Însă vreau să folosesc această ocazie pentru a da mai multe detalii despre fiecare punct. În paragrafele 1, 2 și 3 am încercat în primul rând să uh, explicitez uh, evoluția pieței interne. Este clar că piața internă a adus cu sine foarte multe șanse, dar că există în continuare domenii care trebuie să fie îmbunătățite pentru ca să putem folosi la maxim potențialul atunci când e vorba de crearea de locuri de muncă. În aliniatul 3, 4 și 6 am făcut uh, referire la faptul că e important să aprofundăm piața internă și să folosim șansele noi, dar este la fel de important să ne asigurăm că se iau măsuri pentru ca să, se, să nu se abuzeze de aceste standarde. La aliniatul 5 am vorbit de importanța creării unui mediu de reglementare foarte potrivit care să ajute la crearea de locuri de muncă la agenda digitală. Vrem să creăm un mediu în care IMM-urile să se poată dezvolta, să poată crește și deci astfel să se permită crearea locurilor de muncă. Mecanismele care există deja trebuie să fie îmbunătățite astfel încât și aici uh, crearea de locuri de muncă să fie garantată. În 7, uh, 8 și 9 am căutat uh, soluții pentru ca, din perspectiva ocupării, deci a aspectelor sociale, să existe o îmbunătățire pe piață. În primul rând, am numit în câteva posibile măsuri o abordare sectorială pentru pentru um, piața serviciilor. Este foarte important să identificăm sectoarele de uh, creștere care să creeze Uh, și mai mult potențial, de exemplu, pe piața uh, construcțiilor. Apoi am mai numit câteva măsuri prin care se, poate, se pot găsi mai multe, uh, se pot crea condiții mai bune de recunoaștere în reciprocă între ceea ce face fiecare stat membru. Și în final cer statelor membre și comisiei să susțină crearea de locuri de muncă în diferitele tipuri de economie, încercând să se protejeze standardele care există deja pe piață. Fiind dat că, după cum spuneam, nu aveam prea multe cuvinte la dispoziție, nu am putut să mai uh, adaug multe puncte. Sper însă că prin uh, înaintarea unor amendamente proprii o să pot uh, să mai influențez lucrurile și sper să se poată ca în final să ajungem la o opinie clară și precisă. Mă bucur foarte mult de comentariile pe care le voi uh, auzi din partea raportorilor din umbră și vă stau la dispoziție astăzi și până la depunerea amendamentelor uh, pentru ca să le discutăm și să le modificăm. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Domnul Clune, vă că nu e aici, uh, care este raportor din umbră de la PP, nu... Deci nu este nimeni. Deci dăm cuvântul uh, doamnei Maria Arena, care este raportor din umbră de la SCD. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc, doamnă raportor, pentru acest raport care, din fericire, introduce noțiunea de lucrător în raportul uh, întocmit de către comisie, dar și în, din raportul IMCO. Pentru că uitasem aproape că pe piața aia unică există lucrători. Deci mi se pare foarte important ca această comisie să dea un aviz din acest punct de vedere și deci să abordeze subiectul din această perspectivă. Mulțumesc foarte mult pentru diferitele pârghii care au fost deja deblocate. E foarte important să mai uh, aducem amendamente pentru că știm că avem un număr foarte limitat de caractere și trebuie să mai uh, venim cu amendamente care să precizeze lucrurile. Cum ar fi, de exemplu, în considerente, ni s-ar părea important pentru a evita să credem că suntem în criză în momentul de față înseamnă că piața unică nu este terminată. Eu zic că e greșit să gândim așa, există și alte motive pentru care suntem în crize. Uităm uh, că totuși criza din 2008 este cea care ne-a adus într-o situație foarte dificilă de criză în Europa în general. Deci să nu uităm să ne gândim la sursele acestei crize, să nu, cum, să nu se creadă că acesta este singurul motiv. Eu zic că putem uh, să încercăm să aprofundăm piața internă în acest context, cu atât mai mult. Dacă Altfel, trebuie să și lucrăm uh, la uh, soluțiile pentru combaterea sărăciei, dar și pentru combaterea ratei foarte ridicate a șomajului uh, care este de constatat acum. Prin intermediul pieței interne trebuie să încercăm să creăm locuri de muncă de calitate și în același timp foarte bine, remun- bine remunerate, echitabil remunerate și vreau să revin asupra acestei plăți echitabile pentru muncă. Să nu uităm că prin intermediul convergenței sociale vom reuși să găsim o piață, vom avea o piață unică mai bună. E, momentan avem o divergență atât la nivel de ocupare cât și la nivel de mediu, de exemplu, înconjurător și la nivel fiscal care duce, duc toate la o dificultate în organizarea pieței interne. Deci nu trebuie să uităm de acest aspect. Propunerile pe care le vom face de amendamente vor preciza, deci, faptul că suntem pentru dezvoltarea unei economii durabile cu locuri de muncă de calitate și care ne vor aminti de asemenea și că atunci când vorbim despre simplificarea administrativă, adică, de exemplu, directiva REFIT, noi nu considerăm că protecția socială și protecția sănătății sunt bariere în calea acestor obiective. Noi credem că trebuie să existe o armonizare a normelor către sus și nu trebuie să considerăm aceste protecții ca fiind bariere în interiorul pieței interne. Iar în final, ceva foarte important pe care uh, îl considerăm pentru noi important mai ales este că această piață trebuie să fie organizată în așa fel încât să lupte împotriva concurenței neloiale și deci cerem promovarea unei juste mobilități care să permită tocmai să se respecte lucrătorii și nu să li se reducă drepturile. Sperăm ca să se facă aceste amendamente către, la raport și anume într-o manieră foarte constructivă, dacă se poate. Mulțumesc! Uh, Mulțumesc, doamna Harkin. Vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să iau cuvântul uh, în numele de colegul meu Turmes, care nu poate să fie aici astăzi. În primul rând, aș dori să mulțumesc raportoare care a dogmit uh, un raport foarte bun. Sunt de acord, spune colegul meu cu, uh, păr, colega mea cu părerile raportoarei. Sunt absolut de acord că barierele în calea afacerilor transfrontaliere în Uniunea Europeană sunt de fapt bariere în cadrul creării locurilor de muncă. Sunt de acord de asemenea că piața digitală va aduce oportunități și provocări care trebuie să fie adresate pentru ca noi să asigurăm faptul că Europa poate să ducă la bun sfârșit uh, piața unică digitală. Sunt de acord că o strategie pentru piața unică trebuie să fie folosită pentru ca să se creeze un mediu mai bun de afaceri pentru IMM-uri. Apreciez faptul că raportoarea dă prioritate uh, serviciilor și ceea ce trebuie să facem pentru a înlătura barierele în, serviciul, în sectorul serviciilor. Considerăm că îmbunătățirea serviciilor ar putea să aducă o alegere mai bună consumatorului și ar aduce și la crearea de locuri de muncă. Îmi lipsește însă o concentrare, spune colega mea, pe ceea ce se poate face mai bine și mai concret pentru a îmbunătăți mediul de afaceri pentru IMM-uri și deci astfel pentru a crea uh, mai multe locuri de muncă cerințe mai simplificate, accese mai bun la finanțare și o reducere a sarcinilor administrative, de exemplu, o platformă digitală accesibilă tuturor IMM-urilor și um, inițiative din partea IMM-urilor. O să trimit câteva amendamente pentru a putea să încerc să ating aceste obiective. Apreciez faptul că domnul raportor menționează uh, capacitățile digitale ca o, ca o provocare pozitivă, aș vrea să ne concentrăm mai mult pe aceste competențe și, în general, consider că acest aviz este bun și un punct de plecare foarte bun pentru discuții ulterioare. Eu mă bucur de munca noastră viitoare pe acest aviz. Mulțumesc! Mulțumesc! Nu o văd pe Paloma Lopez din partea GUE și cred că nu înlocuiește nimeni. Aceasta înseamnă că trebuie să continuăm cu verzii. Doamna Jean Lambert are cuvântul. Mulțumesc. Apreciez uh, dificul, uh, înțeleg dificultatea de a concentra asemenea idei complexe nouă aliniate. Însă există câteva puncte pe care trebuie să le subliniem. Unul în legătură cu economia colaborativă. Cred că trebuie să analizăm acest aspect mai mult noi ca și comisie. Există anumite oportunități și în același timp, deși există oportunități, trebuie să știm că e vorba ori de protecție și de protecție socială și de fiscalitate aici. Nu trebuie să pierdem cu vederea aspectele acestea. Unii vorbeau de calitate și noi suntem de acord că trebuie să se îmbunătățească și calitatea, iar în, serviciu, în sectorul serviciilor nu s-a menționat serviciul public, adică sectorul public. Noi am vrea să fie clar despre ce vorbim când vorbim de servicii. Din câte am înțeles eu, Comisia dorește să publice linii directoare cu privire la economia colaborativă și noi o să analizăm posibilitatea de dezvoltare a unor alte aspecte în sectorul uh, transporturilor. Îmi cer scuze, încerc să-mi citesc notele, spune vorbitoarea, notițele. Deci uh, ne interesează să vedem cum se armonizează protecția socială cu nevoia de a extinde sectorul. Dar suntem de acord că unele din punctele care au fost menționate de către alți vorbitori trebuie păstrate. Deci vom uh, avea puține amendamente pentru ca să nu avem un roman în final. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Agea, raportor din umbră de la EFDD. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Mulțumesc, în primul rând, colegei noastre pentru acest prim document de lucru, la care vom înainta cu siguranță câteva amendamente, încercând însă să mergem în direcția exigențelor de a spune multe cu cuvinte puține. Constatarea pe care vreau să o fac eu este că, după părerea mea, Uniunea Europeană este acum aproape de a realiza ceva pe care ar fi trebuit să-l programeze și să realizeze acum mulți ani. De fapt, suntem în întârziere. Pentru că dacă nu avem uh, piața unică, atunci nu vom mai putea să combatem presiunile care vin din partea economiei uh, uh, emergen, economiilor în creștere, emergente, și vom rămâne în urmă. Suntem în întârziere și pentru că nu am creat o bază pe care să clădim această piață unică. O piață unică um, care nu are o rădăcină bună, pentru că nu are o fiscalitate omogenă, nu are condiții de lucru egale pentru toată lumea, este o piață care, de fapt, uh, pleacă cu stângul. Și, din păcate, potențialul acestei piețe este foarte scăzut față de ceea ce s-ar fi putut obține. De fapt, sistemul Europa trebuie să fie protejat de presiunile externe. Însă noi în continuare avem dumping social chiar în interiorul Uniunii Europene și nu reușim nici măcar să combatem ceea ce va fi uh, pe viitor dumpingul din partea economiilor noi, China și altele, pentru că și acestea vor uh, face presiune asupra țesutului productiv în Europa. Va trebui să combatem și fenomenul de localizări pentru că nu avem din nou o fiscalitate comună care să permită o creștere oportună în state și potrivită. În continuare suntem martorii unei fragmentări chiar în interiorul statelor, în interiorul țărilor membre și cu siguranță vom putea da o tentă de cosmetizare, dar eu cred că e, nu e destul. Piața unică trebuie să aibă și o bază solidă, nu este numai o chestiune de cosmetizare. Eu consider că sunt multe contradicții care mai trebuie să rezolvate vor fi multe critici care vor fi exprimate. Poate că ar fi trebuit să avem un proiect mai solid acum câțiva ani, mai coerent și uh, tocmai uh, regulile regulile comune ar fi fost uh, o soluție bună dacă avem o economie comună, adică avem o monedă comună. Deci, odată ce avem libera circulație a lucrătorilor, trebuie să avem și celelalte baze. Eu nu sunt sigură că această piață unică va crea mai multe locuri de muncă și nu va crea mai mult dumping. Suntem uh, siguri că dacă avem reguli economice comune, ar însemna eventual un eșec al acestei piețe după aceea. Sigur că sunt lucruri paradoxale, dar cu siguranță trebuie să reflectăm la ele și sunt multe aspecte critice la care trebuie să ne gândim. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Dominic, o reprezintă pe doamna Bizotto. Aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Foarte pe scurt, vreau să vă comunic ceea ce crede doamna Bidotto cu privire la subiect. Aș vrea să îmi cer scuze pentru absența ei, în primul rând. Deci ceea ce crede doamna Bizotto cu privire la această piață unică. În 2000, strategia de la Lisabona a anunțat în mod solemn că pentru 2010 piața europeană a devenit piața cea mai concurențială și cea mai dinamică din lume. Suntem însă în 2016 și tinerii noștri și uh, părinții lor sunt chiar fără locuri de muncă. Întreprinderile și închid porțile, sunt strivite de concurența deloială, de fiscalitate, de lipsa de atractivitate care este creată de o monedă nocivă, euro. Trebuie să terminăm cu această propagandă sterilă și cu aceste strategii. Statele trebuie să redevină protagoniști și să se ocupe de industria lor, de lucrătorilor și de lucrătorilor. Aș vrea să mă leg de ceea ce au spus deja colegii noștri. Poate că o piață unică ar fi fost posibilă în 8, dar fiind dacă broasca a vrut să devină mai mare decât boul, cu, în 28 e evident că nu se mai poate avea o piață unică, este chiar imposibil. Mulțumesc! Thank you. And uh, the last... Mulțumesc. Ult... Domnul Șulte, de fapt, uh, înaintea uh, raportoarei. Mulțumesc. Doamna președintă, Aș dori să-i mulțumesc colegului Martin că a menționat și euro, pentru că altfel aș fi crezut că vorbește de Corea de Nord în afirmațiile dânsului, pentru că n-am regăsit Europa pe acolo pe nicăieri. În calitate de raportor din partea PPE, mi-aș permite să spun câteva cuvinte prefer la o singură temă importantă și anume economia partajată. Doamna raportor a scris ceva în această privință și mm, înțelegem cu toții că n-a putut uh, face afirmații mai ample pe această temă pentru că există aceste restricții de volum. Economia partajată are multe avantaje, poate crea locuri de muncă și poate face ca economiile noastre naționale să fie mai eficiente. ca de pildă Airbnb sau Uber. Dar legislația nu este pregătită pentru așa ceva și trebuie adaptată și acest lucru este necesar din perspectiva fiscală, dar și a protecției muncii. Trebuie să susținem în continuare producția industrială și să acordăm un loc mai proeminent în cadrul uh, priorităților noastre în cadrul reindustrializării. În Europa, um, lanțul de producție se compune din producători, dar și mulți furnizori și avem nevoie și de consumatori care să cumpere aceste produse. Acest uh, lanț de aprovizionare și de trebuie păstrat pentru că devine din ce în ce mai complex și procesul de producție întotdeauna va genera mai multe locuri de muncă decât serviciile. Acest lucru este dovedit și de economia partajată care are probleme în a câștiga într-adevăr banii. Au fost mulți uh, oameni cu idei bune, dar care n-au putut face profit în acest lucru. Apoi mai există și domenii care trebuie uh, scoase din economia gri și aduse la suprafață în economia legală și, și raportul ar trebui să se concentreze și asupra acestor lucruri. Doamna Trebesius. Da, în primul rând aș dori să mulțumesc tuturor raportorilor din umbră pentru faptul că și-au uh, exprimat în extens o opinie vis-a-vis -vis de primul meu proiect de raport. Sigur că uh, trebuie să ținem cont de toate aspectele, nu doar de partea angajatorului, ci și de uh, partea care ține de lucrători. Aici sunt de acord cu observațiile dumneavoastră. Cu toate acestea trebuie să avem grijă să nu intervenim prea mult cu reglementările. Trebuie să ne gândim la principiul de subsidiaritate, să vorbim de o dirijare comună, dar să nu intervenim prea mult să ne aruncăm copilul cu copaia. Am să aștept uh, observațiile dumneavoastră și propriile de amendamente și după ce le voi analiza vom avea nouă ocazia să uh, le dezbatem. Mulțumesc foarte mult pentru eforturile dumneavoastră și pentru intervenții. Termenul de depunere a amendamentelor este 23 februarie la ora 12, la prânz, iar votul va avea loc în comisia noastră pe 22-23 martie, iar în comisia IMCO pe 21 aprilie. Trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi, care este punctul 12, raportul cu privire la aplicarea directivei Consiliului și a așa și așa din 8 martie 2010 cu pentru implementarea cadrului revizuit, acordului cadrul revizuit în ceea ce privește concediul de maternitate. Dau cuvântul mai întâi uh, raportoarei. Alors, comme vous l'avez dit... Mulțumesc. Așa cum ați spus, doamnă președinte, concediul parental face obiectul unei directive destul de interesante, deoarece ea decurge din directiva care viza partenerii sociali și care avea ca menire lupta împotriva discriminărilor um, împotriva femeilor în cadrul uh, ocupării și s-a spus că femeile sunt foarte discriminate pe piața muncii și discriminate în mai multe moduri. De asemenea, reconcilierea vieții private uh, cu viața profesională și o mai bună împărțire a rolurilor jucate uh, de mame, de tați în cadrul cuplului, când vine vorba de sarcinile domestice sau când vine vorba de îngrijirea copiilor. Eurofundul a produs o analiză care spune că, de fapt, această directivă este parțial un eșec, deoarece cât privește cel puțin împărțirea rolurilor între părinți, doar 2,7% uh, dintre tați iau, își iau concediul parental, deci nu putem să spunem că astfel acest obiectiv a fost atins. Bineînțeles că în funcție de statele membre de care vorbim, situația este diferită. Situațiile sunt, deci, tare diferite de la o țară la alta, dar, totuși, foarte puțin tați solicită concediul parental. De asemenea, se punea în evidență um, um, faptul că um, concediul parental fiind foarte prost remunerat, ă, aceasta ar explica cel puțin în parte faptul că la el se recurge foarte puțin și aici ar merita să fie modificată directiva. De asemenea, directiva vorbește despre egalitatea între bărbați și femei și aici trebuie să lucrăm și cu Comisia Femei, Fem, Fem, Fem pe acest subiect și am și făcut-o. De asemenea, cât privește acest concediu parental, am primit 201 amendamente pe 14 ianuarie a fost data limită pentru depunerea acestor amendamente. În principiu, ele se axează pe mai multe tematici. În primul rând, acea transferabilitate a concediului parental. Statele noastre membre au sisteme foarte diferite, deci trebuie să vedem în ce măsură aceste drepturi pot fi transferate de la o țară la alta, pentru că sunt țări care sunt mai tradiționale cât privește împărțirea rolurilor sau diviziunea muncii și care au tendința de a acorda femeilor acest rol mai tradițional acasă, pe când în țările scandinave e o altă viziune și bineînțeles că în funcție de țara de unde ei concediu și îl transferi, se pune problema uh, acestui concediu parental, să vedem în ce măsură transferul să aibă loc, dar să nu facem ca femeile uh, să nu poate să joace un rol uh, tradițional, dacă asta se cere în societatea lor, dar nici să împiedicăm pe cei din țările scandinave să meargă mai departe dacă doresc. Apoi, așa cum s-a spus, mai intervine și problema remunerării concediului parental, a sumelor de care vorbim, apoi implicarea partenerilor sociali. Aici, în acest exercițiu, în ce măsură acești bani, acest salariu această remunerație să fie acordată, pe ce perioadă, ce quantum, în orice caz pentru ca lucrurile să fie mai echilibrate. Apoi, durata acestui concediu paretal, adică durata um, um, câte luni, așadar, dar și durata în raport cu vârsta copiilor. Adică, să se termine concediul parental când are copilul 8 ani, când a plinit 8 ani, Uh, nu cumva ar trebui tocmai la, în perioada adolescenței să apară o nevoie mai presantă ca uh, părinții să fie mai prezenți pe lângă copiilor. Deci e vorba atât de durata în timp a concediului, cât și de vârsta copiilor. Apoi, uh, tot în amendamente mai apare o idee acea idee a echilibrului între viața privată și cea profesională și, în sfârșit, să mai pus o întrebare în legătură cu clauza de revizuire a acestei directive. Așa cum v-am spus, am primit 201 amendamente. Încercăm să lucrăm pe vreo 20 de amendamente de compromis, 21 mai precis, și mulțumesc uh, raportorilor din umbră pentru că au depus amendamente dar și pentru că doresc să ajungă la niște amendamente de compromis am programat trei ședințe cu aceștia pe 23 februarie, pe 8 ehm, martie și încă una în martie, pentru că ă, dorim să progresăm. Mulțumesc pentru tot ce s-a prezentat până acum și sunt convinsă că vom încerca să ajungem la un echilibru ă, nu în ultimul rând, pentru a urma obiectivele pe care ni le-am propus, adică lupta împotriva discriminărilor și o mai bună echilibrare a rolurilor între părinți. Vă mulțumesc! Thank you. I'll give the floor to... Mulțumesc. Am să dau acum cuvântul primului raportor din umbră, domnul Heckman, din partea PPE. Mulțumesc, doamnă președinte. Se poate vedea că există teme care se tot uh, repetă, care sunt recurente. și ca, care abordează unele dintre chestiunile menționate de doamna report, raportor deja în trecut. Transferabilitatea concediului uh, pentru creșterea copilului, de pildă. Vreau să fiu foarte sincer. Înțeleg intențiile colegilor care vin cu amendamente în care se subliniază lipsa de pos- posibilității de transferare. Înțeleg acest lucru, mă tem însă că o, o propunere de acest gen ar putea avea consecință negative asupra celor uh, care depind de el cel mai mult. Vrem să știm, de fapt, ce ne propunem să realizăm, care este lucrul cel mai important pentru noi să avem o perioadă cât mai lungă de îngrijire pentru un copil de către un părinte sau să introducem un mecanism care să fie echilibrat în familie pentru a ne asigura că ambii părinți au grijă de copilul lor. Acum, cred că lipsa de transferabilitate sau respectiv dacă se va introduce transferabilitate, atunci mai mulți Uh, părinți ar profita de această ocazie. Totuși, s-ar putea că dacă se amână prea mult, acest uh, concediu s-ar putea să se aducă prejudicii copilului în sine. Deci trebuie mai multă muncă de conștientizare pentru, în rândul taților uh, mai degrabă decât introducerea unei reguli care să cauzeze mai multă pagubă în dauna copilului dacă tații nu acceptă acest lucru. Trebuie să ne uităm la familie în ansamblu pentru a vedea care este abordarea corectă în fiecare caz atunci când Uh, vorbim de concediu pentru creșterea copilului, dacă mama dorește doar să ia acel concediu sau ambii părinți. Sigur că nu pot fi de acord cu ideea unui concediu pentru creșterea copilului plătit 100%, cred că ar fi extrem de dificil de implementat. Trebuie să dăm dovadă de pragmatism. Experiența uh, ne arată, uh, așa cum v-am văzut și în revizuirea directivei cu privire la concediul de maternitate, cât de dificil ar fi și ar fi o povară asupra bugetelor naționale. De aceea cred că ar fi mult mai bine să avem o soluție flexibilă și vă pot da un exemplu din Polonia. În Polonia avem un concediu de maternitate plătit de șase luni după care urmează un concediu pentru creșterea copilului care se plătește cu 60%. ar putea fi adaptat la un concediu uh, pentru creșterea copilului pentru mame sau tați uh, la 80%. Există și multe bune exemple de bune practici. În practică însă ne confruntăm și cu probleme de terminologie. Cred că aici putem avea un rol important. Să armonizăm terminologia folosită, să ne asigurăm că este uh, un lucru sistematic, pentru că uh, nu în toate statele se face o diferențiere între concediu de maternitate, paternitate și pentru creșterea copilului și, de asemenea, trebuie abordată și chestiunea revenirii la locul de muncă după luarea acestui concediu. Atunci când uh, copiii sunt uh, mici, uh, au nevoie de o protecție specială, atât ei cât și părinții. Cred că principala problemă ridicată în discuție discuție de acest raport au fost bine acoperite. Sunt convins că vom reuși să avem o bună colaborare cu uh, doamna raportor și cu ceilalți raportori să găsim soluții de compromis și un uh, răspuns și un rezultat pe măsură. Mulțumesc. Mr. Gerike, ECR Shadow. Mulțumesc, domnul Gerike, raportor din umbră din partea ECR. Mulțumesc, doamnă președinte, stimați colegii. Mulțumesc colegii Arena pentru acest raport, pentru implementarea acordului ca cu privire la concediul pentru creșterea copilului și aș dori să subliniez încă o dată că timpul, perioada de educare a copiilor nu este concediu. Sunt tata șapte copii și zece ani de zile am participat la creșterea și educarea lor, care sigur înseamnă muncă în grădinițe și creșe este considerată o muncă plătită. Cine dorește să spună însă că perioada de creștere președinte intervine cu răgămintea de a începe de la început, pentru că a existat o problemă tehnică. Dragi colegi, aș dori să mulțumesc colegei Arena pentru acest raport. Now it's okay. Funcționează acum. sunt probleme tehnice. Bun. Dacă nu mai sunt, încep, încercăm din nou. Mulțumesc, doamnă președinte. S-ar putea să fie o problemă tehnică, nu știm încă. <coughs> Tehnicienii analizează situația. Haideți să le acordăm două minute. Bun, domnule Gheriche, încercați a patra oară. Mulțumesc, doamnă președinte, stimați colegi. Îi mulțumesc colegii Arena pentru prezentul raport, pentru punerea în aplicare a acordului cadru cu privire la concediul pentru creșterea copilului. Vreau să subliniez că timpul de educație nu reprezintă un concediu parental. Atâta timp cât ne referim la acest uh, lucru ca și concediu, tații, nu, nu mai mult de 5% dintre tați vor prelua această activitate. Ca tată a șapte copii, uh, am participat 10 ani la creșterea și educarea lor în creșe și grădinițe, acest lucru este considerat uh, o activitate lucrativă și nu este considerat concediu. Haideți să eliminăm această terminologie din um, vocabularul UE. În Germania nu mai vorbește nimeni de concediu parental. <clears throat> Și știm că aplicarea unei astfel de directive este și un fel de perspectivă asupra ceea ce va urmi, urma. Știu că uh, Comisia a anunțat că se va pune capăt uh, blocajului din Consiliu în ceea ce privește revizuirea directivei la concediu de maternitate. Am trei uh, solicitări cheie, să acceptăm o terminologie comună, să acceptăm multiplicitatea sistemelor și să găsim o terminologie bazată pe date concrete cu privire la protecția mamelor și să lăsăm directiva cu privire la concediul de maternitate în mâinile Direcției Generale uh, aferente și nu trebuie ca această competență să fie transferată Direcției Generale care se ocupă de egalitatea de gen. În al treilea rând, să folosim această ocazie pentru un dialog cu partenerii sociali, să ascultăm atunci când formulăm idei noi cu privire la o nouă uh, <coughs> directivă cu privire la concediul de maternitate. Și aici mai vin cu o idee nouă, poate fi o șansă ca directiva cu privire la concediu de maternitate uh, ar fi mai bine rescrisă în conformitate cu articolul 152 din tratat. Poate că e surprinzător că fac o astfel de propunere în condițiile în care Parlamentul ar rămâne undeva pe margine, totuși consider că ar fi o ocazie bună de a scrie această directivă împreună cu partenerii sociali. Mulțumesc, doamna Harkins, din partea ALDE. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc, doamnei raportor. Sunt perfect de acord cu modul în care ați sintetizat cele patru domenii pe care trebuie să le analizăm în acest raport. În ceea ce privește amendamentele ALDE, mai întâi chestiunea transferabilității. În baza directivei din 2010, toți uh, lucrătorii au dreptul să Uh, își ia concediul uh, pentru creșterea copilului, dar nu toate lunile dar nu sunt transferabile. Noi considerăm că este important ca bărbații să participe la această activitate și ar contribui la echilibrarea uh, vieții private și vieții profesionale între, berbei și, uh, între femei și bărbați. Și indiferent de ce spune colegul de la PPE, cred că trebuie să avem grijă să nu uh, Uh, afectăm uh, bunele practici de la nivel național, dar totuși cred că trebuie armonizate sistemele europene. Cred că este un echilibru delicat și sperăm că vom avea rezultate bune în acest demers. Presupun că, de fapt, acest act legislativ trebuie să se refere la două chestiuni cheie. O împărțire echilibrată a muncii în familie între bărbați și femei sau altfel spus echilibru vieții private și profesionale atât pentru bărbați cât și pentru femei și uh, sporirea participării pe piața muncii și a femeilor. Pentru că vedem că obiectivul Uh, din strategia europeană pentru 2020 a fost atins pentru bărbați în 2014, dar pentru femei este în continuare sub 60%. Pentru ca femeile să lucreze, trebuie să existe suficiente instituții de îngrijire a copiilor. În ceea ce privește compensările, nu putem spune că ne dorim flexibilitate pe de o parte, dar nu vrem, pe de altă parte, să avem reguli foarte clare în ceea ce privește netransferabilitatea, dar în același timp să nu facem atractivă această opțiune pentru părinți. Deci cred că nivelul remunerării în concediu pentru creșterea copilului trebuie să fie un adecvat pentru a fi atractiv și pentru tați. Pe de altă parte, uh, trebuie și conștientizare pentru că anumiți lucrători se tem că atunci când uh, vor reveni la locul de muncă s-ar putea să aibă probleme. Și toate aceste temeri au un rol de jucat atunci când uh, bărbații iau decizia de a-și, a lua concediu pentru creșterea copilului sau nu. Eu cred că un stimulent ar putea fi un procent mai ridicat uh, de remunerare din salariul normal. Totuși există o chestiune problematică pentru că ați spus că ar trebui să se bazeze pe o medie din uh, Uniunea Europeană. Cred că este o chestiune prea prescriptivă și putem găsi altă formulare. Și în ultimul rând, la fel cum a spus și colegul de la PP, există aceste trei sisteme diferite de concediu de maternitate pentru creșterea copilului și de paternitate. Cred că integrarea celor trei sisteme este importantă pentru mai multă coerență și aici se încadrează și uh, solicitarea de a avea mai multă coerență în toate textele legislative ale Uniunii și aștept cu interes colaborarea cu raporturii din umbră. Mulțumesc! Okay, uh, thank you. Then it's... Um... Vă mulțumesc. Da, stați că nu mai știu unde am ajuns. Urmează doamna Lopez de la GUE. Aveți cuvântul. Da. E... Raportora din umbră nu a putut veni, așa că nici nu mi-a transmis uh, note pe care să pot să, să le transmit direct uh, și eu m-am ocupat de amendamente, dar eu cred că va trebui să vedem uh, când va veni mie personal rândul ca să particip în dezbatere. Nu avem pe nimeni de la Verzi, înseamnă că urmează doamna Laura Gea de la FDD, care este foarte activă. Vă mulțumesc! Da, cred că merită să primesc un premiu. Sunt de acord cu ce a spus uh, și ce a prezentat uh, doamna Maria, chiar dacă în primul schimb de vederi uh, am spus că directiva, aplicarea ei, cel puțin în Italia, e mai mult un pas înapoi pentru că avem în continuare lacune legislative, probleme de implementare și o problemă a diviziunii muncii în continuare, iar problemele și argumentele aduse prin această directivă sunt deosebit de importante și trebuie neapărat să conducă la o dezbatere, dar mai mult decât o dezbatere, avem nevoie de soluții concrete. Noi am propus amendamente, tot așa concrete. Pentru noi este important ca domeniul de aplicare să vizeze atât sectorul public cât și cel privat. Pentru că în sectorul public uh, uh, pentru că sectorul public are niște garanții, pe când în sectorul uh, privat nu se întâmplă asta. Uh, de aceea mă gândesc că cei care se bucură de un concediu parental pentru o perioadă lungă de timp, știm bine că la un moment dat vorbea despre 12, de vârsta de 12 ani a copilului, ai copilului, trebuie ca persoana care dorește să intre înapoi pe piața muncii să nu fie discriminată. Ar trebui să aibă un fel de drept, cumva, și aici sunt de acord cum că, da, concediul parental nu este o vacanță, un concediu, nu e nici o perioadă de boală. Trebuie să găsim ceva intermediar ca formulare. Dar atunci când te întorci pe piața muncii, după o lungă perioadă de timp, este clar că trebuie ca această reîntoarcere să aibă loc așa treptat și fără probleme, pentru că deseori bărbații sunt destul de reticenți, nu vor să se uh, Uh, să profite de această oportunitate, să se bucure de ea, uh, pentru că se gândesc ce se va întâmpla la momentul în care se vor întoarce pe piața muncii. În Italia, la noi, uh, această concepție de care s-a vorbit aici este aproape ceva ce ține de domeniul science fiction. Nu avem această mentalitate cu concediu parental și de aceea vedem că și implementarea directivei este foarte, foarte la început altceva. Am solicitat ca acolo unde acest concediu uh, să este solicitat, el să poată să fie invocat și în cazurile adopțiilor internaționale, astfel încât familiilor care adoptă pe plan internațional să poată și ele să aibă astfel de uh, protecție. De asemenea, protecție Uh, în primii ani de viață ai copilului, pentru că se știe faptul că uh, Europa este un continent uh, în plină îmbătrânire, natalitatea este foarte scăzută și asta deseori face că, dacă mai adăugăm și faptul că nu prea se mai nasc copii din cauza crizei sociale, atunci știm sigur că trebuie cumva să avem o serie de protecții și de drepturi care tocmai să stimuleze și astfel uh, natalitatea. De asemenea, aș dori să se ceară uh, foarte clar un studiu în legătură cu modul și stadiul de aplicare uh, a acestei directive în statele membre, nu numai statistici pure, și să vedem care este stadiul de implementare a acestei directive în statele noastre membre, pentru că ne găsim în continuare în situație de gol sau de vid legislativ, care este deosebit de preocupantă. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Joel Mela are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte! Vorbim despre concediul parental, uh, maternal, de maternitate, de paternitate sau paternal. În fine, pare complicat, dar pur și simplu este vorba de uh, ce se întâmplă cu un copil într-o familie unde ambii părinți lucrează sau pot să lucreze. Și cumva, în mod ciudat, uh, femeile sunt forțate să lucreze. Mă gândesc la cazul Franței probleme de ocupare, salarii scăzute și acum, ă, de fapt, ne dăm seama că într-un cuplu trebuie ambii părinți să lucreze pentru a obține aceiași bani pe care îi câștigau acum 20 de ani. Și atunci trebuie să ne mai punem problema și ă, a răspunderii pe care are Europa în această sărăcire a familiilor noastre. Apoi, ă, ce se întâmplă cu orarul Uh, femeilor care au copii. Uh, femeile sunt și ele oameni ca ceilalți, uh, trebuie să meargă la servici, trebuie să doarmă, trebuie să se hrănească și nu mai rămâne mult timp pentru muncă. Eu cred că orice ar fi, ca și lexic, trebuie să avem un concediu parental dar nu să vorbim specific pentru tați, să îi punem pe tați în evidență luna taților, ziua taților, pentru că este o abordare ideologică. Eu trebuie ca lucrurile să fie repuse în drepturile lor și până un alta bărbații nu nasc, până să inventa uterul artificial mai durează. Așadar, E bine că avem direcția, directive europene de protecție, de sprijinire a concediului parental, de ce nu? Însă este clar că avem în continuare sisteme diferite de asigurări sociale, de, asig de, de prestații sociale și ar trebui în aceste condiții să nu impunem un salariu sau o remunerare uniformă peste tot. E vorba de pură subsidiaritate nici durata minimă nu trebuie să impusă. Uh, în anumite profesii, diplomele, diplomele lor sau expertiza lor le permite să intre imediat, uh, să se întoarcă repede pe piața muncii și, în orice caz, venitul acesta nu uh, poate să fie suficient. Sunt femei care au probleme de sănătate sau alte probleme care nu le vor permite să reintre pe piața muncii. Și trebuie, de asemenea, să fie gândite într-un spațiu uh, mai amplu, într-un cadru global, dar există multe contradicții în diferitele situații. Eu nu văd de ce această directivă să fie impusă unor state care deja sunt foarte progresiste în acest domeniu al concediului material, maternal, mater, maternitate, paternitate, etc. Apoi, uh, întreprinderile ar trebui să fie mai mult stimulate pentru a crea creștere, creșe de, uh, la firmă, pentru a nu uh, face rabat uh, la salarii uh, sau uh, să se protejeze mai mult situația femeilor, uh, Um, care să nu fie pusă în situație de a fi lucrători uh, detașați. Cum să aibă o familie când ești detașat? Apoi, demografia. Da, toată lumea e îngrijorată. Îngrijorată că scade natalitatea. Dar de ce? Pentru că este instabilitate fiscală, economică și chiar și terorism. Aici suntem, în acest punct. Și poate din toate aceste pricini femeile nu mai fac uh, copii și familiile numeroase dispar. Iată, deci fiecare trebuie să-și facă loc uh, uh, curat în, pripria, în propria bătătură să vadă ce fel de concediu uh, de parental acordă fiecare în țara sa și să își facă tebele în consecință. Mulțumesc, doamna Aletras este aici din partea comisiei. Doriți să mai spuneți ceva? Please. Thank you, Madam Chair. Uh, we would like to the final transposition. Mulțumesc, doamnă președinte. Serviciile Comisiei uh, efectuează actualmente o verificare a implementării în fiecare țară și vedem care este situația de implementare și nivelul uh, de preluare în legislația națională față de ce presupune directiva. Dacă este cazul, Comisia va declanșa proceduri de încălcare. La cererea Comisiei, uh, rețeaua europeană pentru experți în problemele de gen a hotărât să monitorizeze implementarea directivei și pe site-ul Comisiei vedeți acest raport ceea ce privește inițiativa Comisiei pentru echilibru între viața privată și cea profesională pentru părinții activi. Aici e vorba de o inițiativă deosebită și care urmează propuneri din 2008 privitoare la directiva privind concediul de maternitate și aici Comisia a venit și cu o foaie de drum anul trecut pentru a vedea ce se poate face pentru a sprijini mai mult familiile. Aceste concedii familiale sunt importante pentru echilibrul viață privată, viață profesională și pentru a echilibra mai bine îngrijirea copiilor și responsabilizarea fiecăruia pentru un cadru legislativ mai bun și pentru a adapta aceste lucruri condițiilor efective de pe piață. De asemenea, să se îmbunătățească participarea pe piața muncii a tuturor uh, părinților pentru a, și asta prin echilibrarea uh, împărțirii sarcinilor domestice între părinții activi. Foaia de drum este o nouă abordare pentru a avea un cadru legislativ consolidat. Așa cum s-a spus în foaia de drum, Comisia lansează două consultări, una a partenerilor sociali și cealaltă o consultare publică cu toate părțile interesate. Mulțumesc! Thank you. The last word to the rapporteur, Maria Arena. Doamna Maria Rena are cuv ultimul cuvânt. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc tuturor raportorilor din umbră pentru diferitele observații și participarea activă la această căutare a echilibrului. Este exact ceea ce trebuie să facem. Mulțumesc și Comisiei pentru tot ceea ce face actualmente cu foaia de drum care a fost pomenită aici și bineînțeles că există o necesară integrare, nevoie de integrare a celor trei dispozitive, a celor trei concedii, trebuie să vedem în ce mod ele se îmbine, există consecințe ale fiecăruia dintre ele asupra celorlalte. Uh, în ce privește intervenția colegei din Italia, a plecat. Cred că unor se face o confuzie între concediul de maternitate, de, de paternitate și parental. Sunt dimensiuni diferite în funcție de țara de care vorbim, dar când vorbim despre concediul parental și când mă gândesc la vârsta de 12 ani a copilului, nu înseamnă că ți în concediu 100% de la nașterea copilului până la 12 ani. Nu, e vorba de perioade Uh, precise în care poți să-ți iei concediu nu înseamnă că copilul, uh, mă scuzați, părintele este pe piața muncii până la vârsta de 12 ani a copilului. Trebuie să lămurim lucrurile. Uh, este vorba de o posibilitate ca la un moment dat un părinte să-l muncească mai puțin sau să aibă un volum uh, de activitate mai redus în funcție de vârsta copilului, inclusiv în funcție de ce putea să facă atunci când copilul era mic. Eu cred că trebuie să fim foarte clari, cred că toată lumea este uh, motivată pentru a găsi uh, un echilibru, sunt sigură că îl vom, îl vom găsi, acest echilibru și, în general, cred că împărtășim în mare aceleași obiective. Vă mulțumesc foarte mult! Doamna Tania... Mulțumesc! Doamna Tania Gonzalez, vreți să adăugați ceva? Da, mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Mulțumesc și către raportoare și către raportorii din umbră. Aș dori să vă transmit punctul de vedere al delegației noastre cu privire la concediul de paternitate. Pentru noi, concediul de paternitate și de maternitate trebuie să fie un drept individual și nu trebuie să fie un drept care este acordat cuplului. În foarte multe țări, Cuplurile repartizează singure aceste concedii, dar, de fapt, în mare parte sunt femeile care se ocupă de copii și care iau concediul parental ceea ce are o consecință negativă asupra participării femeilor pe piața muncii. De multe ori, aceasta înseamnă uh, că șefii de întreprinderi uh, se tem să angajeze femei pentru că știu că femeile ar putea lipsi de la locul de muncă timp de mai multe, mult timp și deci că sunt mai des absente, ceea ce înseamnă o inegalitate între tați și mame în ceea ce privește șansele la angajare. Ceea ce duce și la o inegalitate structurală pe care trebuie, după părerea noastră, să o combatem. Trebuie să ne asigurăm că există o corresponsabilitate în ceea ce privește îngrijirile care trebuie să aduse copiilor. Corresponsabilitate mă refer aici la copii și la persoane dependente. Iată de ce amendamentele vor, se vor ocupa de aceste puncte adică crearea unui concediu remunerat uh, 100% pentru tați, care poate să fie uh, transferabil între femei și bărbați. Pentru că credem că e nevoie de o egalitate între femei și bărbați, trebuie să existe mai puțină discriminare împotriva femeilor. Mai multe din amendamentele pe care le-am depus au ca scop incitarea taților de a fi corresponsabili și de a participa la îngrijirea și educația copiilor. Toată lumea va avea de profitat, nu numai familiile, ci și copiii. Și în același timp, uh, femeile vor putea participa mai bine pe piața muncii. Deci, toată lumea va avea de câștigat. În acest sens, noi uh, susținem o creștere a, servi- a finanțării publice pentru serviciile de garderie, de um, îngrijirea copiilor, pentru ca să se poată face o reconciliere mai bună între viața profesională și cea privată. Acestea sunt aspectele pe care am vrea să vi le prezentăm, pe care vrem să le aprofundați dumneavoastră. Ceea ce se întâmplă în realitate, trebuie să recunoaștem, este că atunci când poți alege Deși pe hârtie se poate alege, de fapt, inegalitățile structurale continuă și trebuie să luptăm împotriva acestei derive. Mulțumesc! Mulțumesc! Da? Aș fi vrut doar să cer o precizie, o precizare față de ceea ce s-a spus. Nu știu dacă din interpretare n a fost clar sau dacă chiar uh, asta este ce ați spus. Am înțeles că trebuie să apărăm dreptul individual, adică individualizarea drepturilor mama, să aibă dreptul ei tatăl, să aibă dreptul ei și în același zi, uh, timp ați spus că dreptul acesta trebuie să fie transferabil. E o oarecare ambiguitate în ceea ce ați spus. Poate că n-am înțeles eu corect s-a, s-a spus transferabilitatea acestor drepturi. Deci, cum, am, cum e de înțeles? Nu, eu am vrut să spun netransferabilitatea, intransferabilitatea. Bun. Mulțumesc. Atunci, adoptarea în Comisia pentru Ocupare va fi 16-17 martie. Având în vedere acestea, aș vrea să vă amintesc că mâine Începem de la 9. Avem uh, o audiere publică aici, la comisie. O audiere foarte importantă pe includerea socială și integrarea pe piața muncii. Deci, aceasta în contextul migrației, desigur, a situației cu refugiații și uh, migrației în Europa. Deci, sper să fim mulți prezenți aici pentru ca să putem uh, lua parte cu toții în aceste discuții în comisie. Și apoi, imediat după această audiere, vom avea o oră de seminar în comisia noastră despre evoluția negocierilor uh, colective în statele membre. E vorba de un seminar organizat de Departamentul de Politici. Deci sper să participați și la acela și, fiind dat că avem multe de zis pe ambele subiecte, o să fie o discuție foarte interesantă. Bănuiesc că o să, avem, o să auzim multe păreri. Așadar, e vorba de o ceea ce se va întâmpla mâine. Mă bucur că astăzi ați participat la sesiunea interesantă de azi, a fost foarte intensivă și mă bucur foarte mult că veți participa la această reuniune. Ne vedem mâine!